bine să deschidem ochii, să înțelegem că multe din problemele romilor depind tocmai de ei. Grație. Mulțumesc. S-a încheiat această dezbatere. Și acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Fernandez privind Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea 1, Parlamentul. Innanzitutto, do. Mai întâi are cuvântul 4 minute domnul raportor Fernandez. Vă rog. Muito obrigado, senhora presidente, caros colegas. Em primeiro lugar... Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestui raport. Mai ales aș dori să ra- mulțumesc raportorilor din umbră din partea tuturor grupurilor politice. Acest raport ne permite să analizăm bugetul 2012 pentru Parlamentul European. Va fi un buget riguros, un buget de austeritate. Dacă e să comparăm cu propunerea inițială, într-adevăr, au uh, fost uh, realizate economii în valoare de 49 de milioane de euro. Și Sper că acest raport se va bucura de sprijin în plen, în așa fel încât să mergem și mai departe decât ceea ce ne propusesem inițial. Uh, nu uitați că trebuie să ținem seama și de inflație, ceea ce înseamnă că bugetul pentru 2012 presupune, de fapt, o scădere, o scădere a sumelor disponibile, sub 20% în uh, linia bugetară numărul 5, uh, care include uh, liniile bugetare pentru instituțiile europene. De mulți ani de zile nu am uh, ajuns într-o astfel de situație. Și aș dori să amintesc două precedente care au existat în trecut. Uh, s-a fixat un prag de către Comisia Europeană pentru bugetul Parlamentului European și noi iată că ne aflăm acum sub pragul acesta. Iar bugetul pentru 2012 ne va permite să facem economii economii prin aplicarea principiilor uh, unei uh, gestiuni corecte, a unei eficacități de intervenție ne dorim ca toate cheltuielile să fie cheltuieli justificate, întemeiate și ne dorim ca cheltuielile variabile să fie analizate, să existe studii de costuri și beneficii. În așa fel încât să evităm orice costuri adiționale, suplimentare pe viitor. Acum, toate economiile ce pot fi realizate sunt importante și marja de manevră care există în capitolul 5 este tocmai marja care se referă la instituții și la cheltuielile administrative, iar obiectivul este să obținem uh, acolo o economie în valoare de 80 de milioane de euro, cu speranța ca această sumă să poată fi transferată și utilizată în alte domenii, spre exemplu în favoarea tineretului, pentru că aceștia au mari dificultăți pentru a avea acces la piața muncii. Deci, după cum vedeți, există aici motive suficiente în așa fel încât noi să putem în 2012 să uh, îmbunătățim situația tinerilor. Apoi, nu trebuie să uităm strategia UE 2020 și negocierea următoarelor perspective financiare, care vor fi de asemenea fundamentale uh, pentru instituțiile europene și pentru bugetul 2012. Și uh, în uh, obiectivele fixate uh, ne-am referit întotdeauna la situația tinerilor. Spre exemplu, abandonul școlar, formarea tinerilor între 24 și 34 de ani și așa mai departe. Știm că mare parte din tineri au o diplomă universitară. Situația lor este una aparte. Știu că există amendamente care merg împotriva acestei idei. Poate că uh, unii uh, își dau seama, ar trebui să-și dea seama că tineretul reprezintă o prioritate pentru Parlamentul nostru. Vă mulțumesc. Începem acum cu oratorii în numele grupurilor politice. Mai întâi PPE-ul, domnul Holmeier. Două minute. Der Parlamentshaushalt 2000... Bugetul Parlamentului pe anul 2010, doamnă președinte, dragi colegi, stimate raportor, se află, trebuie elaborat într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar. De aceea cred că este pozitiv ca în liniile uh, de principiu ne-am pus de acord că parla- bugetul Parlamentului European nu trebuie să crească foarte mult decât uh, eventual cu o compensare a ratei inflației. Eu cred că obiectivul menționat de colegul meu, domnul Fernandez, și anume de a pune accentul pe tineret, este un obiectiv foarte important, pentru că pentru noi, cei din Parlament, este foarte important în ultimul proiect de buget um, am vrut să se pună mai mulți bani la dispoziție pentru proiectele pentru tineret. Pentru că în perioada actuală tinerii care uh, au nevoie de susținere, tinerii au nevoie de susținere pentru a se integra pe piața muncii și de aceea cred că 100 de milioane suplimentare e, reprezintă un plus binevenit. De asemenea, vreau să atrag atenția și asupra proiectelor imobiliare Cred că este foarte important ca în ceea ce privește clădirile să uh, încercăm să avem o eficiență cât mai mare a finanțării și de asemenea să supraveghem uh, situația financiară. În acest context, cred că este corect ca uh, creditele care nu au fost utilizate în decursul anului din uh, bugetul Parlamentului să poată să fie utilizate pentru a uh, evita dobânzile, pentru a menține costurile cât mai mici uh, și uh, pentru, să evit, să, pentru ca să evităm situația în care banii sunt uh, um, cheltuiți în mod febril la sfârșitul anului luna decembrie. În ceea ce privește Casa Istoriei Europene, trebuie să avem grijă ca conceptul um, de funcționare să fie încă o dată monitorizat și de asemenea să aibă loc o monitorizare a costurilor și în ceea ce privește construcția. Uh, e nevoie de un plan de afaceri care să fie um, foarte bine um, pus la punct conform articolului 179. Mulțumesc! Grație! Mulțumim! Mulțumim! În numele societăților și Democraților are cuvântul acum doamna Vogan, domnul Vogan, mă scuzați. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru modul în care a abordat acest buget și pentru recunoașterea faptului că Parlamentul European trebuie să evite să își sporească mult cheltuielile în 2012. După cum știm, Consiliul are de gând să-și reducă bugetul cu 4%, Comisia să își sporească bugetul doar cu 1%, Comitetul Regiunilor cu 2,9% și Comitetul Economic și Social cu și mai puțin. Sugestia inițială a biroului de o creștere de 5,2% era prea ambițioasă. De aceea, o creștere cu 2,3% reprezintă, de fapt, o reducere în termeni reale a bugetului. Eu personal aș fi dorit uh, ca bugetul să crească și mai puțin și cred că pe viitor trebuie să găsim un plan de identificare a unor uh, um, economii la bugetul uh, Parlamentului European Mă bucur că s-au făcut uh, economii uh, prin unitatea de valoare a valorii adăugate, de asemenea, în ceea ce privește campaniile, uh, în ceea ce privește clădirile sau uh, hârtia și alte materiale. Astfel se vor obține economii reale de 7,7 milioane de euro, 13,7 milioane de euro, mă scuzați, uh, și, după cum am spus, cred că s-ar putea face și alte economii. Dar cel puțin am găsit câteva surse de economii. Aș dori să menționez două probleme încă nerezolvate. Mai întâi, să sugerat ca 100 de milioane de euro marjă alocate să fie folosite pentru politica pentru tineret, așa cum a spus domnul raportor. Am spus în amendamentul pe care l-am depus alături de alte grupuri că acest transfer ar putea fi luat în considerație doar dacă se respectă prioritățile din strategia, din uh, bugetul general pentru 2020. Deci e nevoie de discuții înainte de a se lua o decizie în acest sens, dacă se va face acest lucru și ce se va face cu banii. Deci cum vor fi cheltuite aceste sume dacă au loc transferurile? Nu ne putem angaja acum în acest sens. Apoi se pune uh, problema casei istoriei europene. Este o idee bună dacă avem suficiente fonduri, avem nevoie de un așa numit plan de afaceri și de adaptare a acestuia prin procedură parlamentară normală, pentru că deputații trebuie să se exprime legătură cu acest proiect. Doamna președinte, consider că este important ca Parlamentul European să ia deciziile corecte în legătură cu propriul buget, care este important și trebuie să ne asigurăm că vom lua deciziile potrivite în ochii publicului. Mulțumesc! Grup. Mulțumim în numele grupului ALDE. Are cuvântul domnul Alvaro, două minute. Poziționă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să concluzionăm că munca raportorului și altor colegi a dat roade vedem acum că banii nu sunt totul, dar fără bani nu se poate face nimic. Uh, atunci când vorbim despre posibilități de economisire, fiecare ține de partea lui și nu dorește să renunțe la nimic, dar eu cred că ar trebui să vedem potențialul de economie. Um, dacă discutăm despre rata inflației uh, și de uh, adaptarea la aceasta, dacă e vorba de 2,3%, 2,1% sau cât este. Important este nu să discutăm despre cifre, ci să vedem unde putem face economii. Ar fi important ca secretarul general al Parlamentului să se uite la toate documentele care sunt utilizate în Parlamentul European și să ia în mână uh, bugetul european și să vadă unde se găsesc posibilitățile de economie. Um, nu dorim să uh, primim pur și simplu uh, re- recomandări din partea secretarului general, ci dorim o analiză aprofundată. Um, uh, domnul Fernandes a spus că uh, ne-a spus care este suma pentru anul 2012, dar nu ne-a spus ce se întâmplă cu banii care nu sunt utilizați, care pot să fie uh, apoi utilizați în anii ulteriori. Eu mă bucur să aud de uh, economiile care s-au făcut Uh, și cred că este necesar ca măsurile de economisire să se facă în ceea ce privește tehnologia informației, de exemplu, um, subvenții pentru fundații, partide, uh, fundații politice și partide. Este foarte important să vedem unde anume putem economisi. Discuția cu privire la cei 100 de milioane de euro care să fie utilizați pentru tineri este un subiect uh, în care nu, nu poți să fii împotriva acestei uh, măsuri. Însă trebuie să avem grijă pentru că această chestiune nu ține de acest raport și trebuie să fie tratată într-un alt raport. Pentru că nu putem aici să uh, deviem de la subiectul raportului. Ceea ce e important este că în acest raport se vede foarte clar că nu avem nevoie de mai mulți bani, ci de o mai bună disciplină financiară și cred că în co- colaborare cu toate grupurile politice suntem pe un drum foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele verzilor, doamna Trupel, două minute și jumătate. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, este corect ca în această perioadă dificilă din punct de vedere economic și Parlamentul European să-și aducă o contribuție, să se arate pregătit pentru o austeritate și pentru o mai bună disciplină. Um, dacă suntem tot timpul ocupați de extinderea um, competențelor noastre, totuși trebuie să avem grijă la bani. Sunt de acord cu colegii care au vorbit înaintea mea că este foarte bine că estimarea venită de la birou Uh, cu o creștere de 5,2% a fost um, redusă la o creștere de 2,3%. Dar, chiar dacă această creștere se găsește sub rata inflației, ea este o creștere, uh, e o reducere a ratelor de creștere, nu este o rată de economie, de economisire. Și așa trebuie să fie numite lucrurile. Vreau să spun ceva referitor la Casa Istoriei Europene. Din punct de vedere al concepției, această casă a istoriei europene uh, este una în serviciul cetățenilor, care să învețe despre istoria europeană după 1945. Însă, toate condițiile care sunt formulate pentru votul de mâine, acestea trebuie să fie respectate. Numai astfel putem să avem o politică bugetară care să fie responsabilă și foarte clară. Ceea ce înseamnă că dacă vrem aceste priorități, Uh, totuși avem un volum de investiții de 60 de milioane de euro în următorii ani. Trebuie să fim pregătiți să facem economii în alte locuri, nu doar să limităm creșterile. De exemplu, uh, în ceea ce privește zborurile în interiorul Uniunii Europene sub 4 ore, cred că am putea, de fapt, să renunțăm la aceste uh, călătorii cu avionul pentru a economisi și cu, uh, și în schimb să punem la dispoziția angajaților de aici și, la, și de la Bruxelles mai multe biciclete. De asemenea, uh, transferul creditelor pentru tineri. Sigur că și noi, verzii, ne dorim acest lucru, dar e vorba aici de bani care trebuie să vină de la Comisie. Dacă luăm acești bani din bugetul Parlamentului European, atunci îi luăm din uh, banii pentru Agenția pentru Siguranța Alimentară și pentru uh, alte agenții. Acesta este semnalul pe care vrem să-l transmitem oare cetățenilor noștri? Nu! Aceste agenții care trebuie să desfășoare activitatea de reglementare adecvată trebuie să fie bine finanțate și trebuie să cerem comisiei să pună la dispoziție fondurile pentru tineret. Aceasta ar fi abordarea politică corectă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele conservatorilor și reformiștilor europeni Domnul Bocros, două minute și jumătate. EU leaders are living in a bubble of... Liderii europeni trăiesc așa într-un fel de iluzie permanentă. Ultimul exemplu e tocmai ceea ce s-a întâmplat azi dimineață. Liderii instituțiilor europene au spus că mm, criza e în spatele nostru, însă asta nu e deloc adevărat. Dacă vă uitați la articole din Financial Times de astăzi, veți vedea că uh, există foarte multe probleme la nivel de Uniunea Europeană. Există pierderi de fonduri, modul în care aceste fonduri disponibile sunt distribuite și vedem că italie, băncile italiene, britanice, spaniole, franceze vor avea de suferit. Vedem care este situația contribuabililor din Grecia, din Irlanda și așa mai departe. Ei, toată povara se află pe umerii cetățenilor. Iar în acest context, eu spun că propunerea de a crește parlament, bugetul Parlamentului uh, uh, European pentru 2012 este uh, o creștere prea mare. 2,9% e prea mult. 1% fusese uh, sugerat de comisarul Lewandowski. Asta ni s-ar fi părut o cifră corectă. Și uh, am fi putut să o justificăm în ochii cetățenilor europeni. Nu e vorba doar de creșterea bugetului, ci și de modificarea structurală a bugetului. Pentru că e vorba de banii contribuabililor europeni. Așa cum a spus doamna Helga Truppel, nu trebuie să călătorim tot timpul la business class în Uniunea Europeană și există un amendament propus în comun de către GUE, ECR și Verzi tocmai pentru a reduce uh, cheltuielile în acest domeniu, mai ales dacă e vorba de zboruri sub patru ore nu cred că avem nevoie tot timpul de Mercedes-uri uh, negre, limuzine negre în pentru deputații din Parlamentul European. Aici e vorba de voință politică. Există o posibilitate clară de a face economii și e nevoie nu numai de control la nivel general, ci și de o adaptare individuală a fiecăruia dintre noi. Să facem, spre exemplu, economii de energie să facem de economii în ceea ce privește serviciile de securitate. Uh, formarea ar putea să fie mai bună pentru sume mai mici. Apoi, nu cred că e nevoie să cheltuim atât de mulți bani pentru toate serviciile de sănătate care sunt uh, asigurate. Am putea să avem rezultate bune având cheltuieli mai puține și toate aceste elemente sunt deosebit de importante, mai ales în vremuri de criză. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și din partea grupului GRUE, domnul Portaș, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, deputații, avem posibilitatea de a ne hotărâ prin propriile salarii. Putem să luăm decizii și în legătură cu banii care vor fi cheltuiți uh, pentru angajarea diferitelor persoane. De exemplu, ne-am oferit 3.000 de euro în plus pe lună fiecare dintre noi. Uh, în plus, votăm uh, bugetul pe care l avem la dispoziție pentru cheltuielile de birou uh, sau pentru călătoriile noastre. Avem, practic, putere absolute asupra acestor sume, așa că v-aș pune această întrebare. Am, uh, ne-am folosit sau am abuzat de această posibilitate? Am fost înțelepți sau incapabili să rezistăm ispitelor oferite de aceste posibilități. Eu nu cred că am fost prea înțeleți. Și, până la urmă, aici nu e vorba de cifre, e vorba de etică în politică. Această dezbatere cred că va spune multe celor în fața cărora răspundem. Eu nu sunt populist, nu cred că politica e pierdere de vreme sau că deputații trebuie să lucreze la lumânare. Dar astfel de retorici sunt comune în toate statele noastre, de aceea trebuie să fim foarte atenți când luăm astfel de decizii legate de bani și mai ales banii pe care ne alocăm nouă înșine. Nu este corect ca deputații care nu au călătorit niciodată la business în trecut să înceapă să o facă acum. Cred că multe dintre deciziile noastre sunt exagerate, chiar extravagante. De fapt, aici ce contează este avem curajul să votăm uh, măcar în favoarea înghețării acestui buget. Cum e posibil să fie deputați care impun sau uh, um, promovează reducerea pensiilor sau salariile în propriilor lor țări, dar când e vorba de banii pentru ei, uită de austeritate. E inacceptabil acest lucru, este indecent și deprimant. Mulțumesc. Democ- în numele Europei Libertății și Democrației are cuvântul doamna Andreea Sănumiut. Mulțumesc, doamna președinte. Creșterea de 2,3% cerută de Parlament pune sub semnul întrebării simțul de responsabilitate al Parlamentului. Dacă te uiți la liniile de buget, vezi creșteri de 50 până la 100% fără nicio justificare rezonabilă. La începutul sesiunii plenare am solicitat plenarului să amâne votul, votul pe raportul Fernandez datorită lipsei de informare cu privire la proiectul Casei uh, Istoriei Europene, dar solicitarea mea a fost refuzată. Uh, 2,5 milioane au fost deja plătite fără să avem informații suficiente. Se pare că eurodeputații sunt uh, pregătiți să dea uh, așa pentru neric uh, banii contribuabililor fără să pună întrebări. Vreau să îi cer premierului britanic să nu accepte nimic altceva decât o reducere semnificativă în întregimea bugetului Uniunii Europene um, pentru anul 2012. Mulțumesc în numele membrilor neafiliați. Domnul sau doamna Artung, un minut. Er Doamnă președinte, ce putem, ce se poate spune un minut despre bugetul pentru 2012 a Parlamentului European? Nu mare lucru, dar totuși suficient. Este un buget lipsit de viziune. Sunt doar fraze fără sens care arată că Uniunea Europeană nu aduce nicio valoare adăugată. Este un proiect absurd. De exemplu, pro proiectul Casei Istoriei Europene este un proiect absurd și astfel cheltuielile ne scapă din mână și comisia care trebuie să ia măsurile în ceea ce privește finanțarea îi devine prizoniera a Consiliului. Niciun alt parlament nu ar accepta așa ceva, dar Parlamentul European acceptă. Domnul Lamasur ieri a spus că că dorește să renunțe la mandatul său. Cerem insistent să se facă acest lucru. Sper că nu se vor mai arunca atâția bani pe geam anul viitor. Eu oricum voi atrage atenția asupra lucrurilor în continuare în numele cetățenilor. Acum alți oratori înscriși la cuvânt, mai întâi doamna Matera, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mulțumesc în primul rând raportorului pentru bugetul Parlamentului, domnului Fernandis, pentru faptul că a reușit să echilibreze solicitările Secretarului General, sugestiile comisarului Lewandowski, în legătură cu conținutul cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene. Mesajul pe care doresc să l transmite acest Parlament este unul de responsabilitate, menținând solicitările uh, de uh, sporire a uh, cheltuielilor sub rata inflației în momentul în care statele membre se confruntă cu dificultăți majore în propriile finanțe publice. Consiliul va trebui să evalueze propunerea raportorului să reducă rubrica 5 pentru a finanța politici în favoarea tinerilor. Trebuie să se exprime, sper, în sens pozitiv trebuie să se găsească fonduri suplimentare pentru a sprijini ocuparea tinerilor având în vedere nivelurile minime istorice din întreaga Europa din momentul de față, pentru a, aplica, a apăsa pe accelerator, pentru a atinge obiectivele cardinale ale strategiei 2020 și pentru a relansa creșterea economică care o oferă tinerilor form, uh, inclusiv uh, formare la nivel înalt. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Farm. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii noștri care sunt uh, împotriva acestui uh, proiectul european vor de fapt să restrângă bugetul Parlamentului European. Motivele sunt populiste. Ceea ce e important este că noi, cei care suntem în favoarea Uniunii Europene, considerăm că a venit momentul să gândim într-un alt mod, să ne reformăm gândirea când e vorba de cheltuielile administrative. În acest raport decidem că nu vom, nu vom accepta nicio măsură care să ducă la creșterea bugetului uh, Parlamentului acum în situația în care bugetele statelor uh, membre sunt sub presiune și mulți cetățeni sunt afectați de măsurile de austeritate. Trebuie să luăm lucrurile în serios și pentru prima dată trebuie să facem acest lucru. Trebuie să facem o reducere reală a bugetului Parlamentului. Eu cred că Uh, raportorul și colegii care au vorbit înaintea mea au avut dreptate. Trebuie să lucrăm în mod strategic. De ce am depus uh, în numele socialdemocraților un amendament pentru a cere o revizuire strategică pe termen lung a cheltuielilor Parlamentului European. Trebuie să dovedim că luăm în considerare uh, aceste, uh, că luăm în considerare preocupările cetățenilor și că vorbim serios. Uh, și proiectul Casei Istoriei Europene, muzeul acesta, a fost pus sub semnul întrebării de foarte mulți colegi. Au întrebat eu, are sarcina Parlamentului European să înființeze Casa Istoriei Europene? Putem să punem această întrebare, însă nimeni, nicio altă instituție nu a venit cu ideea de a înființa acest muzeu. Și sigur că acest proiect trebuie să respecte principiile transparenței um, a unei responsabilități și anume a unor, și a unor costuri cât mai reduse. Socialdemocrații, Verzi și raportorul s-au pus de acord în ceea ce privește elementele esențiale ale amendamentelor noastre, și anume, dacă există un proces real, transparent în ceea ce privește Casa Istoriei Europene, va exista acest proiect și acest lucru mă bucură. Mulțumesc. Domnule Fern, S-au făcut două solicitări de întrebări cu cartonaș albastru, dacă le acceptați. Prima vine din partea domnului Hartong. I have a question, uh, to my honorable colleague. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am o întrebare către colegul meu. De ce e uh, critică uh, latura populară? Pentru că, de fapt, deputații nu fac decât să exprime vocea poporului. brukar betyda att man faktiskt inte tar sak. Mulțumesc, domnule Hatton, dar populismul înseamnă că nu iei lucrurile în serios, ci reacționezi pur și simplu uh, de fațadă. Nu există o strategie, o profunzime. Și ceea ce e esențial e că noi, cei care credem în Uniunea Europeană, vrem să ne asigurăm că ne asumăm responsabilitatea față de contribuabil și facem o revizuire reală a cheltuielilor Uniunii Europene. Sigur că e foarte ușor pentru cei care oricum nu vor să existe o Uniune Europeană, care oricum vor să blocheze totul, dar acesta nu este o asumare a, a, a răspunderii, e un populism pur. Mulțumesc, domnul Portaș. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare. În ceea ce privește propunerea inițială pentru bugetul Parlamentului European, este evident că acum ne aflăm în fața unui raport care reușește să identifice anumite posibilități de economii. Dar dacă e să comparăm cu bugetul 2010, ceea ce se propune pentru 2012, reprezintă o creștere de 11%. 750 de milioane de euro. Și iată că este foarte greu să știi care sunt categoriile cele mai importante. 33 de milioane de euro pentru asistenții parlamentari, spre exemplu. Milioane de euro pentru angajarea agenților temporari. Uh, fonduri investite în campanii de informare și așa mai departe. Nu știu dacă e cazul să mai continui. Ce părere aveți? No, Nu, domnule Portas, nu aveți nevoie, nu e nevoie să continuați. Eu sunt în principiu de acord cu dumneavoastră. E adevărat că trebuie să mergem mai departe. Eu nu sunt încântat de faptul că avem doar 2,3% creștere. Am fi putut avea mai, mai mult. Însă a existat un compromis între birou și uh, raportor. Ideea este că pe termen lung trebuie să avem o viziune strategică asupra cheltuielilor Parlamentului European. Și sunt convins că pe termen lung putem face un efort real de a realiza economii în așa fel încât să ne aflăm într-o situație mai bună în momentul în care vorbim despre cheltuieli administrative. Și atunci, cu siguranță că vom putea prelua mare parte din sugestiile făcute de domnul Portaș. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Haglund. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea este animată, dar am discutat deja aceleași subiecte anul trecut. Și, așa cum a spus colegul social-democrat, e bine să avem o viziune strategică pe termen lung. Bineînțeles, cu un astfel de subiect uh, se poate face concurs cine e mai populist, din păcate. Dar din păcate, este evident că trebuie să ne regândim costurile și aceasta este o perspectivă pe termen lung. Noi, liberalii, am propus anul trecut și în acest an uh, economii, surse de economii și făceam parte dintre cei care au dorit să reducă mai mult bugetul decât s-a prevăzut Mulțumim colegilor pentru colaborarea inițială. Apoi, acest uh, muzeu, acest centru, această casă a istoriei europene, uh, doresc să amintesc faptul că s-a născut într-un proces de durată din mandatul trecut deja și poate ar fi bine să votăm, să vedem cine este pentru și cine este împotriva acestui proiect, uh, să ne exprimăm. Dar cred că nu va avea nimic de câștigat lându ne la întrecere în populism. Ar fi mai bine să căutăm surse reale de economie. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Van în un minut. Voorzitter, in de huidige economische tijden vind ik het vanzelfsprekend. Mulțumesc, doamna președinte. În situația economică actuală, mie mi se pare firesc ca Parlamentul European să adopte un buget reținut, sobru. Și, pe bună dreptate, raportorul a ales această opțiune. Însă, din păcate, nu a mers suficient de departe. Și iată că avem totuși o creștere de 2,3% din buget. Nu merge prea mult în sensul pe care și-l dorea Comisia, pentru că prevăzuse o creștere de 1%. Nu merge nici în sensul prevăzut de către Consiliu, care își dorea mai multe economii. Deci este evident că trebuie să facem noi mai multe economii. Putem face acest lucru. Casa Istoriei Europene. Da, într-adevăr a fost o decizie luată acum multă vreme, însă putem să revenim asupra acestei decizii, având în vedere circumstanțele actuale. Uh, proiectul acesta poate reprezenta o uh, risipire a fondurilor în situația actuală. Apoi nu uitați și indemnitățile și indemnizațiile pe care le primim noi, care sunt foarte ridicate. E nevoie de un control, de o supraveghere a acestor sume ca să obținem economii. Și doar astfel vom reuși să înregistrăm progres. Mulțumesc, până doamna președinte, și acum domnul Ferreira, un min- doamna Ferreira, un minut. Domnul. a Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți colegi au vorbit despre salariile uh, eurodeputaților și despre alte contribuții. Noi am votat împotriva regulamentului privind uh, aceste salarii pentru eurodeputați, pentru că acest lucru ar fi dus la uh, o creștere, la o dublare aproape a salariilor eurodeputaților. Și există o legătură dintre o legătură între salariul mediu al oamenilor dintr-o țară și salariul celor care îi reprezintă. Cred că astfel discrepanța dintre cei reprezentați și cei care îi reprezintă este tot mai mare. Este o chestiune de etică aici. Noi impunem politici asupra oamenilor, în timp ce cei care iau deciziile sunt protejate de aceste impuneri. Vreau să închei spunându-vă următoarele. Noi suntem în favoarea Parlamentului European și credem că trebuie să fie făcute uh, economii și o, uh, un aranjament mai favorabil pentru partidele politice. Domnul Morganti, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, revizuirea buget, um, documentul privind bugetul Parlamentului pentru 2012 subliniază nevoia de uh, a nu spori cheltuielile Uh, cifra propusă, 2,3%, pare acceptabilă pentru că este inferioară inflației prevăzute și deci surse teoretice de economii. Dar suntem încă departe de solicitările Comisarului pentru Buget, care a dorit ca instituțiile să își reducă nevoile uh, la o creștere a bugetului cu doar 1% și anumite instituții au reușit să facă acest lucru, lăsând la o parte Uh, această creștere a bugetului, pentru că după Lisabona Parlamentul are mai multe, pre, mai multe uh, prerogative. Aș vrea să vorbesc despre Casa Istoriei Europene. S-au promovat uh, uh, cifre foarte mari pentru această Casa Istoriei Europene, pentru realizarea și gestionarea acesteia. Mi se pare absolut absurd că în acest moment se poate, putem chiar să ne gândim să investim zeci de milioane de euro într-un Uh, proiect a cărei utilități este dubioasă și mai ales uh, nu e momentul pentru așa ceva. Vert. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vertman. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, dragi colegi. Luată în considerare criza structurală în care se află statele noastre membre, Parlamentul Uh, pregătește un buget destul de cumpătat pentru anul 2012. Acest lucru este salutar. Toate instituțiile europene au um, competențe și sarcini sporite în urma tratatului de la Lisabona. Cu toate acestea, austeritatea este cuvântul la ordinea zilei. Este foarte important ca și în domeniul uh, personalului Parlamentul să aibă o linie de consolidare și să reducă cheltuielile cu uh, Uh, deplasările oficiale și misiunile. Susțin mai ales propunerea secretarului general pentru a uh, extinde și mai mult politica de mediu a Parlamentului European. Um, estimarea preliminară duce de asemenea, cere de asemenea informarea uh, detaliată a cetățenilor europeni. Casa Istoriei Europene um, a, este un proiect care atrage um, acceptul multor, multor colegi. Este important ca aici să aibă loc o informare adecvată a Comisiei pentru Bugete și e nevoie de o foarte mare transparență în desfășurarea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Rubi, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru noi, bugetul în fiecare an este o nouă provocare. Pe de o parte, trebuie să fim economi, pe de cealaltă parte, trebuie să utilizăm în mod eficient creditele, fondurile și cred că dacă ne gândim la eficiență, putem să mai facem niște modificări. Cred că ar fi foarte bine dacă am avea niște îmbunătățiri um, dacă am avea niște um, posturi care să fie create tocmai pentru a aduce îmbunătățiri bugetului. De la tratatul de la Lisabona avem în față miniștrii de specialitate care au foarte multe resurse, personal, uh, cabinetul lor um, și uh, mijloace financiare pe care pot să le utilizeze foarte bine acasă pentru a face politica europeană mai uh, ușor de înțeles pentru cetățeni. Pe de altă parte, noi în Parlamentul European suntem responsabili pentru ca uh, cetățenii să ne simtă mai uh, aproape Uh, pentru ca cetățenii să înțeleagă ceea ce decidem noi azi, aici, în fiecare zi, în numele lor. Um, cred că toate elementele, toate politicile, fie vorba de politici sociale sau de mediu, trebuie să beneficieze de finanțarea necesară. Dar cred că este important aici să luăm în considerare și posibilitățile de a face economii. Fiecare care consideră că economia uh, fiecare care consideră că poate să uh, zboare la clasa economy, poate să uh, o facă. Eu cred că cu toții suntem chemați să decidem singuri și să vedem câtă muncă avem de făcut, cât de multe zboruri trebuie să facem pentru a comunica cu cetățenii și să încercăm să fim fiecare dintre noi mai cumpătați, mai economi. Și e foarte important ca toate aceste măsuri să fie și comunicate cetățenilor. Mulțumesc, domnule Rubic, domnul Gaier, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, urmărind această dezbatere cu privire la Casa Istoriei Europene, văd că există două tipuri de eurodeputați. Uh, cei care se ocupă de, uh, de buget și toți ceilalți care consideră că acest proiect este în ordine, iar cei care se ocupă de buget au o poziție critică. Și eu văd că Uh, deja în jurul acestui proiect sunt tot felul de alte interese. În Daily Telegraph se spune astăzi că există documente care uh, duc costurile la suma astronomică de 137 de uh, mii de lire sterline. Uh, eu nu știu de milioane de lire sterline. Eu nu știu exact uh, cum s-au ajuns, uh, cum au ajuns aceste documente la Daily Telegraph. Eu aș vrea să văd și să le uh, citesc cu atenție. Sigur că trebuie să ne întrebăm dacă acest proiect are sens. Da, sigur că este important să arătăm cetățenilor ce înseamnă Uniunea Europeană și integrarea europeană. Întrebarea este dacă un parlament este cel care trebuie să aibă un muzeu? Cu siguranță nu. Pentru socialdemocrații în Parlamentul European există două uh, linii foarte importante pentru acest proiect. În primul rând avem nevoie de un plan de afaceri pentru acest proiect și în al doilea rând vrem să știm și care vor fi costurile uh, viitoare pentru acest uh, proiect și cred că nu ar trebui să uh, ar trebui să evităm o suprapunere a activității acestei case cu uh, centrul de informare. Doamna Jensen, acum un minut. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori uh, să vorbesc despre acest muzeu, această casă a istoriei europene. Uh, este normal ca Parlamentul să gestioneze acest muzeu, dar uh, ar trebui să fie și structuri mai bune și pentru vizitele la Parlament, chiar și la Bruxelles, și acest muzeu face parte din întregul sistem. O parte din grup uh, este în favoarea acestei inițiative, dar sunt de acord uh, și cu ceea ce au spus socialiștii. E nevoie de mai multă transparență, mai multă deschidere pentru a ști unde ne vom opri, uh, care va fi situația economică și um, gestiunea pe viitor, dar ideea este valabilă, o sprijin, dar trebuie să știm exact ce implică ea în termeni economici pe termen lung. Mulțumesc, doamnă Janssen Are cuvântul acum domnul Kelly. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Bugetul, mai ales în circunstanțele actuale, cu siguranță e un subiect controversat, mai ales aici, în Parlamentul European. Însă, în același timp, trebuie să spunem un lucru, și anume că fiecare are posibilitatea să-și exprime punctul de vedere. Și este foarte bine să avem uh, ocazia să ascultăm și părerile colegilor. Asta reprezintă o forță pentru Parlamentul European. Fiecare poate să vină, să-și exprime punctul de vedere și să asculte celelalte puncte de vedere. Evident, există situații dificile din punct de vedere economic și orice sporire a bugetului va fi poate prost înțeleasă. Uh, din cât am înțeles eu, Uh, aceasta este tendința generală, însă cel mai important este că, de fapt, creșterea este de 2,3% și ne așteptăm ca inflația să fie de 2,8%. Uh, Un alt punct de vedere a fost uh, exprimat și aici că trebuie să facem, să ținem seama și de contextul general al anumitor state membre. Anumite state membre, precum țara mea, suferă foarte mult de pe urma crizei și am avut o întâlnire cu comisarul Ren, care țin să-i mulțumesc, uh, și care ne-a explicat faptul că într-o astfel de situație oamenii nu pot să înțeleagă orice creștere a bugetului. Uh, în aceste circunstanțe noi trebuie să uh, ne formăm propria părere, să luăm decizii și să vedem care ar putea fi posibilitățile uh, de economisire. Nu uitați că tratatul de Lisabona acordă deputaților competențe și uh, un volum de muncă suplimentar. Deci, ținând seama de toate aceste elemente, Părerea exprimată de comisarul Barroso a fost una foarte clară. A venit momentul să avem o discuție clară referitoare la veniturile proprii ale Uniunii Europene. Uh, să discutăm despre euroobligațiuni, pentru că noi trebuie să găsim venituri și resurse proprii în aceste surse. Avem nevoie de acest lucru și țin să mulțumesc în acest sens comisarul, uh, domnului Barroso, președintele Comisiei. Mulțumesc, domnul Gerba Brandei. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezint aici partidul cel mai pro-european din țara mea, din țările de jos. Și tocmai pentru că cred atât de mult în Uniunea Europeană, îmi permit să critic să o critic, să critic Uniunea și bugetul Parlamentului European. În această perioadă de criză financiară, cred că uh, Trebuie să facem cu adevărat economii. Nu sunt de acord cu această creștere a bugetului. Ceea ce mă miră M-a mirat mai ales a fost bugetul inițial prezentat de secretarul general cu o creștere de peste 5% și mă miră faptul că secretarul general astăzi nu este prezent. Aș fi dorit să-i amintesc punctul 6 din rezoluție în care am cerut ca proiectul de buget uh, să fie luat și analizat pentru a găsi toate sursele de economii. Um, acest lucru trebuia făcut înainte de luna iunie pentru, iulie pentru a putea face aceste economii. În fine, doamnă președinte, doresc să cer colegilor mei pro-europeni să nu dau pretexte celor care doresc să folosească bugetul împotriva Uniunii Europene, pentru că dorim o Uniune Europeană puternică cu un buget pe măsură. Mulțumesc! Ah, Domnul Gariga Poledo, mulțumesc, doamna președinte. Uh, doresc să mulțumesc domnului uh, raportor Fernandez și salut și cuvintele uh, colegului nostru care tocmai lua cuvântul. Bugetul acesta corespunde cu cel pe care l-am cerut noi, cu discuțiile de la Consiliu și de la Comisie. Se uh, încadrează în acea limită de 20%. Cu toții discutăm despre economii. Cu toții avem anumite priorități comune. Spre exemplu, noi deputații ne dorim să îmbunătățim procesul legislativ. Vrem să răspundem noilor priorități fixate de tratatul de la Lisabona. Noi ni se cere să fim mai profesioniști în acest proces de codecizie. Avem nevoie de mai multe săli de ședințe, avem nevoie de securitate internă cât mai uh, uh bună, avem nevoie de mijloace informatice și tehnologice. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie finanțate. În plus de asta, trebuie să respectăm acordurile în materie materie de uh, proprietăți imobiliare. Și știm că dacă trebuie, dacă dăm dovadă de simțul răspunderii, toate aceste responsabilități de fapt ne revin nouă. E adevărat Tineretul nu poate fi un subiect polemic. Tineretul reprezintă o necesitate. Țara mea, spre exemplu, are 50% rată de șomaj în rândul tinerilor și 100 de milioane de euro pentru tineret nu vor uh, soluționa toate problemele, ci vor răspunde anumitor priorități fixate de Parlamentul European. Transferarea acestor sume din categoria 5 până la categoria 1A pune probleme, suscită polemică și, așa cum au spus unii colegi, ar putea chiar să contravină procedurii bugetare normale. Dar noi suntem o instituție vie și deci ne putem adapta necesităților momentului conjuncturii și conjuncturii. Și nu cred că există un subiect mai important decât acest subiect al șomajului în rândul tinerilor. Acesta ar trebui să fie un subiect prioritar pentru toată lumea. Iar eu aș dori să vă spun că voi vota pentru Casa Istoriei Europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are acum cuvântul uh, domnul Maner. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatijaa Fernandesta erinomaisesta. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să felicit pe uh, raportor pentru această muncă excelentă. Această creștere cu 2,3 uh, la sută este mai ușor de acceptat, mai ușor de justificat. 5,2% propus de birou nu era o cifră de acest gen. Există critici vis-a-vis -vis de procedura bugetară. Acest lucru este constatat de uh, raport. Cred că este important însă să vedem cum am putea să abordăm economiile uh, de uh, scară mică, de exemplu economia detergenților. Poate că ar trebui să uh, vedem puțin cum am putea să gestionăm mai bine aceste um, produse, nu neapărat să economisim detergentul și săpunul. S-a votat pentru um, o singură sesiune plenară în o sesiune în uh, toamnă, probabil că și această migrație a noastră lunară la Strasburg ar putea fi uh, încheiată pentru a putea economisi niște bani. Mulțumim, doamnă Manes, doamnă președinte. Trecem acum la procedura intervențiilor uh, spontane. Patru colegi au solicitat să intervină. Au fiecare la dispoziție câte un minut, pentru că deja suntem în întârziere. Domnul Zemche are cuvântul pentru un minut. do zabrania głosu. otóż jak się spojrzeć na budżet parlamentu to w tym budżecie pozycję znaczącą cine analizează bugetul parlamentului își dă seama că pe viitor foarte importante vor fi cheltuielile pe transport. Douăzeci și 27 de state se reunesc la Strasbourg și la Bruxelles și costurile depășesc 120 de milioane de euro pe an. Consider că acolo am putea să facem câteva economii. Călătorim foarte des și nu înțeleg un lucru. Nu înțeleg de ce pentru biletele de avion plătim la fel de mult ca oamenii care utilizează liniile aeriene doar sporadic. Și iată, aș sugera ca autoritățile Parlamentului European și uh, autoritățile de gestiune să discute acest aspect cu companiile aeriene. Oficialii uh, oficialitățile, în general, ar trebui să se bucure de o scădere de o reducere de 30%. Mulțumesc, spune președinta, domnul Pașca are cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, Raportul pe care îl discutăm aici, la 17 și stipulează bugetul pentru Casa Istoriei Europene. Se propune să fie create anumite rezerve pentru costuri adiționale la acest proiect. De exemplu, la capitolul 10.1 se discută despre uh, returnarea cheltu- despre Nu știu dacă acest proiect poate fi prevăzut ca și un uh, proiect cu cheltuieli neprevăzute, dar eu am uh, analizat această situație și mi se pare că costurile pentru Casa Istoriei Europene sunt subevaluate. Nu cunosc motivația persoanelor care cu atâta îndârjire în această vreme de criză luptă apric pentru această casă. Eu știu că opinia publică europeană privește acest proiect ca fiind o risipă a banului contribuabilului. De aceea propun să ne gândim de două ori înainte să aprobăm acest uh, proiect. Mulțumesc, până președinte. Doamna Flașicova Benova are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la acest raport subliniind un lucru. Este vorba despre ambiția de a propune economii și eficientizarea cheltuielor instituțiile europene. Trăim într-o vreme în care mulți cetățeni europeni și-au pierdut locurile de muncă și de aceea acest subiect este unul cât se poate de sensibil. Bugetul are, prevede reguli foarte stricte pentru ca uh, Uh, proasta gestionarea banilor să nu apară. Trebuie să ne axăm, de exemplu, pe administrația electronică, pe utilizarea conferințelor video și așa mai departe, pentru a economisi resurse. Și pentru a economisi resurse naturale, ar trebui să facem ceva în acest sens în ceea ce privește consumul de hârtie. Este important, sigur, ca toate aceste lucruri să nu ne afecteze lucrul. De exemplu, uh, vorbitoarea este, de exemplu, vor, și vorbitoarea este întreruptă. Cerem scuze. Plaudire all'ottimo lavoro svolto dal collega Fernandez și al... Aș dori să spun că colega noastră Fernanda s a făcut o treabă foarte bună și salut spiritul uh, de cooperare între toți cei implicați. Am văzut foarte clar exact care erau uh, veniturile și cheltuielile pentru 2012. O estimare firește. Bineînțeles, trebuie să vedem uh, această rată de creștere de 5,2% față de 2011 și am reușit să facem o previziune care să ajungă până la 3%. Cred că este de asemenea important ca transferul de 100 de milioane de euro la proiecte uh, utile este un progres, este o prioritate identificată de Parlament pentru 2011 și pentru finanțarea mobilității, educației și ocupării pentru toți tinerii din Europa. Și cred că, și sper că procedura pentru bugetul din 2012 va fi adoptată și va promova optimizarea resurselor. Mulțumesc, domnul Mancas. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcu. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte, foarte bun. Toți cei prezenți în sală, toți cei care au intervenit, au subliniat care sunt minusurile și care ar fi posibile soluții. Însă singura soluție optimă este aceea de a nu căuta individual uh, lipsurile, ci să analizăm problema obiectiv. Curtea de, Justi- Curtea de Conturi deja a verificat uh, Parlamentul și deja vedem că după această verificare se fac economii considerabile. Mă bucură de aceea că amendamentul meu a fost sprijinit pentru ca Parlamentul să își analizeze din exterior uh, modul de funcționare. Goran Ferm a spus că aceste costuri pe viitor vor trebui să fie reanalizate. Aceasta este noua soluție. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Balcitis este următorul intervenient și ultimul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ținând cont de situația economică dificilă și de condițiile sociale complicate, ar trebui să folosim bugetul Parlamentului European într-un mod foarte eficient. S-a propus ca cheltuielile Parlamentului din 2012 să crească cu 12,3%. Asta este 2,3%, ceea ce este mai puțin decât rata inflației. În același timp, Parlamentul ar trebui să introducă niște proceduri de control mai stringente, mai stricte. Și sunt de acord cu propunerea raportorului de a introduce un sistem de control multianual. Ar trebui să facem eforturi mai mari pentru a optimiza utilizarea sistemelor de administrare în Parlament și folosirea resurselor umane într-un mod eficient. Sper că astfel să putem economisi banii contribuabililor și să reducem nivelul de cheltuieli al Parlamentului. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Ajungem la finalul intervențiilor. Acum domnul Fernandez are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, e important să vă oferim o cifră. Cheltuielile administrative pentru toate instituțiile europene ajung la 6%. Nu există niciun fel de buget pentru instituții, niciun alt stat uh, membru care să aibă o asemenea uh, proporție redusă pentru cheltuielile administrative. Parlamentul European are noi uh, competențe. Uniunea Europeană 27 de state membre, tratatul de Lisabona în vigoare și uh, a uh, luat în considerare și uh, extinderea Uniunii uh, cu Croația și asta implică cheltuieli. Însă adevărul este că există o reducere reală în acest uh, buget care se află sub rata inflației. Și acum încă un comentariu. Cu toții știm uh, că inițiativa vine din partea Comisiei și Consiliul trebuie să aprobe toate acestea în unanimitate. Însă știm cu toții că trebuie să transmitem un uh, semnal. Și alocările în discuție uh, presupun cheltuieli administrative de la categoria 5, adică cam 380 de milioane de euro. Câtă vreme propunerea a fost de 800. În ceea ce privește salariile membrilor, ei bine, uh, Parlamentul European nu are competența de a schimba uh, nivelul salariilor. Acestea sunt actualizate pe baza unei propuneri din partea Comisiei și din partea Consiliului. Însă, uh, propunerea Comisiei uh, nu este de 0,8% uh, pentru creșterea salariilor. Salariile sunt și ele incluse la ceea ce se numește statutul membrilor, care este un index al salariilor în conformitate cu hotărârea ale Curții de Justiție. Nu e suficient să avem Parlamentul, așadar e nevoie de aprobarea Comisiei și Consiliului. Unii membri ar trebui să uh, ia în considerare uh, regulile acestea și nu articolul 223 al tratatului. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Portas ar dori să pună o întrebare domnului Fernandez. Domnule Fernandez, acceptați această întrebare? Aveți cuvântul, domnule Portas. Domnule Fernandez, referitor la modul în care ați discutat remunerarea eurodeputaților, mi se pare că Parlamentul ar putea avea o inițiativă în acest sens, să se propună ca statutul eurodeputaților să fie revizuit. Acest regulament a trecut în uh, Parlament și sigur că, fiind votat de Parlament, poate să fie și modificat de acesta și pot fi întreprinși și pași instituționali adiționali. În ceea ce privește uh, remunerările, este vorba despre indexare, despre o adaptare la ceea ce se decide la nivelul guvernelor. Toate celelalte cheltuieli sunt și ele relevante, dar acestea nu uh, sunt stipulate aici. Depinde pur și simplu de noi. Doriți să răspundeți? Aveți 30 de secunde la dispoziție. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Actualizarea indemnizațiilor, așa cum a spus-o domnul Portaș, este ceva ce nu cade sub prerogativele Parlamentului, fiindcă nu are niciun sens ca uh, la, în, în discuția bugetară să discutăm despre o înghețare a acestora. Asta, desigur, uh, cu referire la modificarea statutului eurodeputaților. Ar avea sens, sigur, dacă am ne referi la regulamentul 31. Însă, și articol, articolul 64. Însă nu ajunge pur și simplu să spunem în instituția noastră că se dorește acest lucru dacă nu este posibil, pur și simplu este vorba de fapt despre a induce în eroare pe cei care ne ascultă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc, dragi, dragi colegi. Închidem această dezbatere. Mâine la ora 12 are loc votul. Și trecem la următorul subiect. Este vorba despre raportul domnului